12. Deschid, redeschisă ședința plenară a Parlamentului European. Procesele verbale ale ședinței din 12 decembrie sunt disponibile. Există obiecții vis-a-vis de aceste procese verbale? bekomme jetzt gerade Signale, dass es keine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 mi-au atras atenția din nou asupra faptului că în ultimele zile și săptămâni, în multe zone ale Europei, mulți cetățeni europeni au avut de suferit din pricina catastrofelor naturale. Inundații, zone de litoral care se află acum sub nivelul mării, devastații enorme. Acesta este rezultatul celor petrecute în ultimele zile și săptămâni. În februarie vom discuta în ședința plenară acest subiect în detaliu și dați-mi voie acum să le transmit celor afectați de aceste catastrofe naturale toată solidaritatea noastră și sper din tot sufletul că autoritățile locale și naționale și europene ajută acolo unde este nevoie de ajutorul lor. Pe 22 ianuarie va avea loc a doua conferință cu privire la viitorul uh, Siriei. Această întâlnire, care este așteptată de mult timp, îi va aduce la aceeași ma masă atât pe reprezentanții uh, guvernului sirian uh, cât și pe reprezentanții opoziției uh, siriene. Bineînțeles, cu ajutorul parlamentelor, cu ajutorul puterilor internaționale se va încerca găsirea unei soluții pentru situația dificilă din Siria. Conferința este una esențială, sperăm că ea va avea într-adevăr loc. Uniunea Europeană a cerut tuturor participanților să nu amâne această conferință, ci ca, a cerut ca aceasta să fie organizată atunci când trebuie să fie organizată. Parlamentul European a cerut la rândul său ca această conferință să aibă loc și Parlamentul European cu siguranță va urmări evoluțiile din uh, Siria și va contribui într-o manieră activă la găsirea unei soluții pentru problemele grave care au loc acolo. Am aflat, uh, stimați colegi, că Colegul Brock a fost atacat de către președintele României. Președintele României l-a acuzat pe colegul Brock din pricina declarațiilor pe care acesta le-ar fi făcut cu privire la uh,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 Larsen Jensen îl va înlocui începând cu 13 decembrie 2013 pe colegul Dan Jorgensen. Colegii polonezi m-au uh, anunțat că domnul uh, Silvia Skalecki o va înlocui pe doamna Kolarska-Bobinska și domnul Ros o îl va înlocui pe domnul Tsarskovski, începând cu data de 17 decembrie 2013. Conform articolului 4 din regala, regulament și conform articolului 7 aliniatul 1 din actul cu privire la alegerile uh, asupra membrilor Parlamentului European, nu pot decât să îi salut pe acești noi membri ai Parlamentului European care au dreptul de a participa la uh, ședințele noastre atâta timp cât uh, mandatul lor este validat, bineînțeles, și atâta timp cât uh, declară în scris că nu dețin vreo altă funcție care contravine uh, funcției de me- mm, membru al Parlamentului European. Domnul Gottfried, Gottfried Blum uh, părăsește grupul EFD Uh, începând cu data de 9 ianuarie 2014 și va deveni membru neafiliat. Uh, grupurile PPS, uh, S și D și Verzi mi-au cerut nominalizări și modificări ale componenței comisiilor și delegațiilor interparlamentare. Veți avea aceste modificări la dispoziție și în cazul în care nu veți face obiecții pe marginea acestor propuneri, bineînțeles că acestea vor fi validate.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 Și acum trecem la programul de lucru pentru săptămâna aceasta. Nu s-au făcut solicitări de modificare a programului de lucru pentru săptămâna aceasta. Domnule Huntis, doriți să vă referiți la ordinea de zi? Domnule președinte, nu vreau să vorbesc despre ordinea de zi, dar pentru că suntem la comunicări, dați-mi voie să vă spun următorul lucru. la uh, uh, vorbitorul este uh, oprit de către